Uh, good morning, everybody. We have a select... Bună dimineața, dragi colegi. Văd că este un grup select care asistă la primul uh, punct de pe ordinea de zi, care este raportul de care mă ocup eu. Deci vă spun bun venit tuturor. Nu am comunicări uh, ale președintelui în această dimineață în legătură cu programul de astăzi. vă voi uh, spune câteva cuvinte despre embarcațiunile de agrement și motovehicule nautice. La ora 9.30 vom începe voturile, vom vota până la ora 11 și mă bucur uh, faptul că vă pot spune că suntem vizitați de domnul Barnier și vom discuta cu uh, dumnealui pachetul pe care ni l-a prezentat săptămâna trecută la Strasburg, unde nu a avut să se timp suficient pentru o dezbatere largă. Apoi vom avea o sesiune de după masă până la ora 17, după care vom avea o întâlnire a coordonatorilor. Deci, aș dori să vă spun care este situația actuală legată de dosarul pentru embarcațiuni de agrement și motovehicule nautice. Mă bucură faptul că doam, domnul Schwab este aici și doamna Gebhardt este prezent, prezentă și doamna Rühle este prezentă, deci cred că există un quorum pentru a putea discuta acest dosar și doamna Pietikainen este prezentă. Dacă toată lumea este prezentă, o să vă spun care este situația actuală a The last exchange we had was quite some time ago because essentially am avut această discuție deja de mai mult timp pentru că am discutat un aspect specific al acestui dosar. Este vorba de criteriile de design pentru a uh, clasifica diferitele tipuri de embarcațiuni de agrement din punct de vedere al uh, designului. Ar trebui să existe o actualizare a standardelor pentru ca aceste embarcațiuni să fie mai sigure. Din acest motiv am, am uh, cerut un studiu pe care îl aveți cu toții la dispoziție și nu am prevăzut o prezentare a acestui studiu de către autorii studiului. Eu voi prezenta rezultatele acestui studiu, dar sunt sigur că și dumneavoastră ați citit acest studiu. Însă, haideți să vă spun care este situația actuală vis-a-vis -vis de această propunere. În urma votului de astăzi, Vom iniția discuțiile cu președinția cipriotă. Președinția cipriotă ne-a transmis semnale în sensul prioritizării acestui dosar pentru ei. Deci, după votul pe care îl uh, vom avea astăzi, vom discuta cu președinția cipriotă să vedem care sunt pozițiile noastre și Apoi vă voi uh, spune dacă consider că există premisele necesare pentru a avea un acord în urma unei prime lectură. Nu știm acest lucru, dacă va fi cazul, dar oricum vă asigur că aceasta va fi o prioritate pentru mine înaintea pauzei din această vară. Este important uh, oricum să votăm pentru a avea o bază pe, de la care să începem uh, negocierile. Am discutat amendamentele data trecută, când ne-am întâlnit. După această întâlnire, am avut o întâlnire cu raportorii din uh, Umbra și uh, principalul punct deschis uh, îl reprezintă această categorie de design. Documentul pe care îl aveți la dispoziție a fost redactat de un expert din Franța, domnul Cochril, este director al uh, organismului francez care se ocupă cu certificarea embarcațiunilor. Dumnealui are o experiență largă în uh, designul acestor embarcațiuni. Documentul mie mi se pare a fi unul clar, structurat și se bazează pe o scrisoare pe care uh, i-am, trim- transmis-o dumnealui, în care l-am rugat să analizeze Uh, amendamentele uh, transmise de noi uh, vis-a-vis de categoriile de design. Noi am dorit să plecăm de la criteriile geografice și să ne bazăm, în schimb, pe criterii uh, uh, concrete bazate pe uh, puterea vântului și pe înălțimea valurilor. cred că uneori embarcați- uh, embarcațiunile sunt puse în uh, categorii în mod uh, greșit și consumatorii nu primesc informațiile necesare, datele necesare în momentul în care cumpără o embarcațiune. Bine, domnul Cochril, în analiza pe care a făcut-o, ne face următoarea recomandare. Spune că renunțarea la legătura existentă între locația geografică și în loc aplicarea unor criterii care se bazează pe puterea vântului și pe înălțimea valurilor poate contribui la crearea unor criterii mai precise și reflectă în același timp standarde internaționale. Mie mi se pare că acest lucru ar uh, contribui la calitatea formulării textului și cred că am putea să facem această propunere. Nu spun că și Consiliul ar fi de acord cu asemenea abordare, dar cred că am putea să încercăm acest lucru. De ce spun acest lucru? După cum a spus domnul Cochril, și știți care este experiența dumnealui, uh, Condiții severe de vreme se pot întâmpla peste tot și aproape de coastă, nu doar uh, foarte departe în uh, larg. Uneori, dacă ești uh, pe ocean în larg, condițiile atmosferice sunt mai puțin severe și categoriile de design pot da impresia că cu cât ești mai departe de țărm, cu atât condițiile atmosferice sunt mai severe. În al doilea rând, el ne spune foarte clar că uh, criteriile actuale nu ajută consumatorii să înțeleagă care este capacitatea precisă a embarcațiunii pe care o au. Deci, uneori o embarcațiune poate fi uh, creată pentru a face față unor venturi puternice de categoria 4, Uh, nu sunt suficient de. nu, nu respectă diferite criterii pentru a ieși în larg din punctul de vedere al uh, capacității rezervorului și așa mai departe. Și situația poate fi uh, inversată Drept urmare, propunerea este de a renunța de aceste, la aceste legături geografice și să ne concentrăm pe criteriile concrete. Expertul francez ne-a tras atenția și asupra altor uh, puncte. Dacă este să vă uitați la tabelul pe care l-a inclus dumnealui în acest document, numărul de embarcațiuni aprobate pentru fiecare categorie, poate uh, vedeți că există o mare grupare uh, a embarcațiunilor în uh, categoria uh, embarcațiunilor autorizate pentru a naviga în apele de lângă uh, țărm și în apele protejate. Dumnealui spune că designerii ar avea nevoie de un grad mai mare de flexibilitate. Tocmai pentru aceste categorii care sunt uh, Uh, mai populare pentru consumator. Deci s-a făcut propunerea unei uh, clauze de revizuire și sper că voi beneficia de sprijinul Comisiei în acest punct de vedere, care spune că da, în momentul în care vă ține seama de aceste criterii de design concrete, ne-am dorit o reevaluare a situației după 2 ani pentru a vedea dacă nu avem nevoie de categorii suplimentare. Eventual, în momentul respectiv, am putea să ținem seama și de cerințele legate de emisii, um, pentru că acest punct încă nu l-am uh, inclus în uh, propunerea noastră. Deci, dacă vom uh, introduce noi categorii de design, eventual, peste, uh, în viitorul apropiat, ar trebui să ne gândim și la uh, cerințele legate de emisiile de gaze cu efect de seră. Drept urmare, pe baza acestui document, care este cunoscut de toți raportorii din umbră, eu aș uh, propune să adoptăm astăzi pachetul de amendamente care cer uh, introducerea acestor noi criterii concrete. Acest lucru urmează să fie apoi baza inițierii negocierilor noastre cu Consiliul. Cred că acesta este singurul punct pe care trebuie să-l mai discutăm, pentru că împreună cu raportorii din umbră am discutat amendamentele data trecută și după prezentarea mea o să dau cuvântul acum raportorilor din umbră să văd care este părerea lor. Domnul Schwab, vă mulțumesc, domnule președintă. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o și pentru prezentarea excelentă Uh, lucrurilor pe care le-am discutat săptămâna trecută când ne-am întâlnit la, Stras- la Strasbourg. Pe fond nu am foarte multe lucruri de adăugat, pentru că din punctul de vedere al conținutului întotdeauna am avut aceeași uh, linie. Uh, la fel s-a întâmplat și cu celelalte grupuri politice. Drept urmare, vis-a-vis de acest uh, studiu și vis-a-vis -vis de ceea ce urmează să facem pe viitor, nu prea am nimic de adăugat. Din punctul de vedere al amendamentelor de compromis, cred că suntem pe drumul cel bun și nu există lucruri de conținut pentru a intra în detaliu. Cred că colegul, colegul nostru care, este, care se interesează de embarc, embarcațiuni foarte mult, din păcate, nu este uh, prezent aici. Dumnealui s-a uh, referit și la armonizarea permiselor de conducere a acestor embarcațiuni, după părerea mea, nu ar trebui ca această prevedere să se regăsească în propunerea legislativă, eventual să fie o, o propunere făcută uh, Consiliului European pentru a acoperi și acest punct și sunt convins că vom ajunge la un compromis și în acest punct de vedere. În rest, cred că dosarul nostru a fost îmbunătățit în urma acestui studiu pe care l-am comandat și îmi pare rău că nu avem atât, atâta timp la dispoziție pentru a discuta orice propunere legislativă. Din păcate, nu toate studiile pe care le comandăm sunt atât uh, de bune și eventual ar fi bine ca pe viitor Uh, Parlamentul să fie atent ca toate studiile comandate să uh, aibă aceeași calitate. Vă mulțumesc. Foarte bine. Doamna Gephardt. Da, mulțumesc. Și eu aș dori să clarific ceva, tot în calitate de uh, iubitoare a acestor activități nautice în timpul liber și anume să nu introducem aici și categoriile de permise de conducere și armonizarea lor, pentru că totuși uh, există niște diferențe, pentru că, de pildă, în Franța uh, poți uh, desfășura această activitate fără permis de conducere, ceea ce în Germania nu se poate. Îl reprezint însă pe domnul Mitro Repo. Dânsul uh, dorește să vă mulțumesc pentru buna colaborare și în special pentru această idee bună a, a uh, categoriilor de design pe care ați propus-o și dânsul a analizat acest studiu, care într-adevăr reprezintă un studiu de bună calitate și eu am dorit să evidențiez acest lucru pentru că deseori uh, am uh, remarcat și eu cât de proaste pot fi anumite studii pe care le dăm în lucru, și de aceea, domnule Harbour, propunerea pe care ați elaborat-o o considerăm una foarte pozitivă și domnul Mitro Repo consideră că putem da curs propunerii dumneavoastră și de aceea dânsul își retrage <clears throat> semnătura din amendamentul numărul uh, din amendamentul de la anexa 1 aliniatul 1A pentru că chestiunea de acolo este deja acoperită și ar contraveni cele propuse de dumneavoastră. Dânsul recomandă să dăm curs propunerii dumneavoastră și amendamentelor de compromis la care a colaborat și dânsul. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Mandes uh, tocmai a sosit, dar uh, îi voi da mai întâi cuvântul doamnei Ruile. Mulțumesc și eu voi putea fi foarte succintă. Doresc și eu să vă mulțumesc pentru buna colaborare, domnule Harbour. Pentru mine a fost foarte educativ pentru că eu nu mă pricep în acest domeniu al embarcațiunilor. N-am uh, condus niciodată o astfel de embarcațiune, uh, nici nu dețin uh, permis de conducere, nu mă pricep așadar în acest domeniu. De aceea mi s-a părut foarte util modul în care domnul Harbour, în calitate de raportor, ne-a uh, prezentat aceste detalii și ne-a informat și eu sunt foarte recunoscătoare pentru acest studiu, pentru că la început uh, am avut un anume scepticism vis-a-vis -vis de aceste noi categorii, însă am fost convinsă. Este un studiu care se citește foarte ușor, e ușor inteligibil și pentru cei care nu sunt de specialitate, așadar foarte utilă în procesul legislativ. Există un singur punct unde vom vota diferit, este vorba de combustibilii biologici. Știți că în ceea ce privește combustibilii biologici din plante, avem o atitudine Uh, mai reținută. În rest, uh, vă putem uh, da curs propunerii. Mulțumesc, domnule Mendes. Mulțumesc, domnule președinte, și eu voi putea fi foarte succint. Mulțumesc pentru buna colaborare și eu sunt foarte mulțumit cu de faptul că au fost preluate propunerile mele cu privire la permisele de conducere. Este un semnal pozitiv, sunt și eu foarte mulțumit. Sper că până la urmă propunerea va fi preluată în totalitate și că doritorii de astfel de activități de divertisment se vor bucura de aceleași condiții peste tot în Europa unde merg. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Cred că ați pierdut faptul că doamna Gephardt este singura care uh, conduce astfel de embarcațiuni în timpul liber, dar uh, nu prea este entuziasmată de propunerea dumneavoastră. În, uh, însă mă bucur să aud că și dumneavoastră vă place această formă de activitate de divertisment. Domnul Luis Gerac și John Colkern, care răspunde în partea propunerii, din partea comisiei uh, și lor doresc să le mulțumesc. Mai avem 5 uh, minute înainte de începerea votării și de aceea vă pot da cuvântul pentru a uh, ne spune părerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu succint. În primul rând, în ceea ce privește acest studiu, uh, pentru a evita orice neînțelegere, aș dori să clarific următorul lucru. Noi suntem deschiși uh, vis-a-vis -vis de această modificare a categoriilor dacă va fi nevoie, în condițiile în care se poate folosi o evaluare de impact uh, solidă. Apoi, în ceea ce privește aceste categorii, acestea au fost uh, discutate în pregătirea acestei propuneri cu părțile interesate, cu reprezentanța autorităților de supraveghere, a organismelor de standardizare. Din păcate, în ceea ce privește uh, studiul, studiul pleacă de la o neînțelegere. Și această neînțelegere constă în faptul că uh, Obiect Caracteristica principală este uh, utilitatea uh, și obiectivul utilizării acestor embarcațiuni. Avem însă un instrument pentru discutarea implementării legislației noastre și acestea constă în consultările cu autoritățile de supraveghere din statele membre care emit orientări cu privire la implementarea legii și în aceste linii directoare se spune foarte clar că criteriile fundamentale pentru categoriile de embarcațiuni le reprezintă forța vântului și înălțimea valurilor. De aceea, în rap raport se menționează cu oarecare surpriză că acestea sunt uh, standardele la care se face referire care într-adevăr sunt uh, recunoscute și aprobate de reprezentanții statelor membre. pentru că au fost considerate ca îndeplinind cerințele legii. Permiteți-mi însă să încerc să mai clarific și o altă neînțelegere. Nu e vorba de standarde, fie că sunt armonizate sau nu. Uh, nu acestea trebuie să decide interpretarea legii sau să impună ceea ce trebuie să prevadă legislația. Este exact invers. Standardele trebuie astfel constituite încât să corespundă cerințelor din legislație. Așa cum vă spuneam la început, nu avem problemă în ceea ce privește modificările, în ceea ce privește categoriile de design a embarcațiunilor, cu condiția să putem evalua care sunt implicațiile. E complicat de făcut acest lucru într-o perioadă foarte scurtă. Trebuie de asemenea să mai spun că recunoaștem că aceasta este părerea unui uh, număr mic de participanți care au participat la consultările dinaintea elaborării acestui, uh, acestei propuneri. Alții nu împărtășesc acest lucru. Ne surprinde faptul că în, uh, se spune în raport că unele părți interesate înțeleg aceste criterii ca alt, altfel decât sunt propuse în directivă. Vom prelua însă, evident, toate contribuțiile care se avansează. Suntem dispuși să analizăm în detaliu această modificare a categoriilor constructive și posibilul impact, dar este nevoie de o analiză mai detaliată și apoi mai avem nevoie, pentru că este de asemenea important, să încercăm să creăm un consens între diferitele părți implicate, reprezentanții statelor membre, factori de interes, pentru a vedea care sunt modificările posibile. În ceea ce privește amendamentele, am întrețărit câteva probleme vis-a-vis -vis de anumite amendamente. De asemenea, în ceea ce privește considerentul care se referă la <clears throat> chestiunile care țin de uh, criteriile marine, este o chestiune care ține și de costul uh, testelor de efectuat asupra motoarelor și apoi uh, articolul respectiv uh, extinde obligația producătorilor și asupra celor care transformă aceste motoare. În amendamentele care se spune că testele cu privire la zgomot sunt stabilite în standarde. Problema însă este că aceste standarde nu sunt obligatorii. Așadar, această legislație se bazează pe faptul că standardele nu sunt obligatorii. Standardele armoniza- armonizate conțin teste, dar noi considerăm că acestea nu ar trebui să fie obligatorii pentru această propunere. Mulțumesc foarte mult. Sigur, suntem dispuși să facilităm <coughs> orice compromis posibil la nivel interinstituțional și, de asemenea, să venim cu orice fel de contribuție pe care dumneavoastră o considerați necesară din partea noastră. Mulțumesc! Okay, well, thank you very much uh, for that. Uh, um, Mulțumesc foarte mult! Eu uh, aveam impresia că am rezolvat uh, o, o mare parte din aceste chestiuni. Poate ține doar de interpretare. Uh, Însă, pe măsură ce vom intra în detaliile uh, acestor discuții, voi reveni în fața acestei comisii uh, dacă consideră necesar că am nevoie de un mandat pentru aceste negocieri. Mulțumesc așadar și dacă nu mai aveți nimic de adăugat, uh, vă propun să facem o scurtă pauză pentru a aștepta și pe ceilalți colegi și apoi vom începe votul exact cu această directivă cu privire la embarcațiunile de recreație.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 Uh, are we ready to vote, everybody? Morning. Bună ziua tuturor, uh, bine ați venit. Vreau să vă întreb dacă sunteți gata de vot. Lin... Deci, uh, celor care nu erau aici dimineața, bună dimineața, ați pierdut o prezentare devastatoare din partea mea legătură cu embarcațiunile de agrement. Înainte de a trece la vot, pentru că a venit mai multă lume, vreau să mulțumesc lui Tabo Kungla, membru al personalului care ne va părăsi, să mută la zona economică europeană și va lucra acolo, așa că vreau să-i mulțumim uh, numele comisiei noastre pentru tot ce a făcut pentru noi. Este un uh, membru vechi al uh, personalului atașat grupului nostru și cred că majoritatea dintre dumneavoastră ați lucrat cu el. Știți cât de bine uh, lucrează Bun, deci acum haideți să trecem la vot. Și începem cu amendamentul de la Comisia Transporturi. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 7. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 34. Cine este pentru? împotrivă abțineri se adoptă, 9 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, amendamentele 10 și transportul 9 pentru, se adoptă, amendamentul 48 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 49 și 50 se adoptă. Amendamentul 51 se retrage, amendamentul 52 pentru împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, 53 și 54 împreună pentru împotriva abțineri se adoptă, 13 se retrage, 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 retras. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, se adoptă. Transport 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, se adoptă. Comisia Mediu 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum, amendamentul 56 va fi votat mai târziu, pentru că se leagă cu alte amendamente de la categoria de design. Acum, deci, trecem la 57. 57 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 58, retras pentru că va fi un nou, amendament, un nou amendament pentru considerentul 26. Vă propun ca la categorii de design, tocmai am discutat noi așa, să votăm în bloc amendamentele mele 21, 59, 61, 62 și 63 și de asemenea 65. Deci tot blocul acesta privind categoriile de design pentru Împotrivă? Se adoptă. E clar? Deci asta include și amendamentul 56. 60 devine caduc. Amendamentul de compromis 1 acum. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum anexa am ajuns la anexe. Amendamentul 30 pentru împotrivă se adoptă. 31 pentru împotrivă se adoptă. Transportul 13 pentru. Cred că trebuie să votăm electronic. Cine este pentru amendamentul Comisiei Transporturi numărul 13? Votul este închis. Respins acest amendament. Amendamentul 32 pentru împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru împotriva se adoptă, 65 pentru împotriva se adoptă, 34 pentru împotriva se adoptă, 35 și partea corespunzătoare din uh, amendamentul 14 se adoptă, amendamentul 36 retras, amendamentul 66 pentru împotriva abțineri se adoptă. Deci uh, transporturi 14 devine caduc. 37 pentru împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru împotriva abțineri se adoptă, 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la considerente. Tran 1. Deschidem votul electronic la amendamentul Comisiei Transporturi numărul 1. Votul este închis. Amendamentul respins. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Transportul 3. Cred că nu e nevoie să votăm electronic pentru, împotrivă, se respinge. Clar. Transporturi 4 pentru, împotrivă, tot respins în mod clar. 41 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3 retras. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, se adoptă. Transportul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5 caduc. Amendamentul 2 pentru, împotrivă se adoptă. Considerentul 26, avem un amendament oral din al domnului Manders, care apare pe lista de vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Considerentul 28, avem uh, mediu 3 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 43 cu amendament oral, domnul Manders, pentru împotrivă se adoptă. Deci 43 caduc, 44 pentru împotrivă se adoptă, 45 pentru împotrivă se adoptă, amendamentul 6 retras, 46 pentru împotrivă se adoptă, transportul 7 pentru împotrivă se adoptă, iar acum trecem la votul electronic pe întreaga propunere. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Adoptat cu 30 de voturi pentru și unul împotrivă. Mulțumesc toată lumea. Mulțumesc tuturor. Și putem trece mai departe. în beneficiul constructorilor și beneficiarilor de embarcațiuni din Europa. Acum trecem la trecem la opinia domn, doamnei Hansley privind uh, inițiativa afacerilor sociale în Europa. Doamna Hansley, este? Nu. Perfect. Right, let's move on to Mrs. Hansley. Deci, haideți să trecem la avizul domnei Hanslick, amendamentul 1. S-a deschis votul pentru amendamentul 1. S-a închis votul, a fost respins. Amendamentul de compromis 1, cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Trecem la amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul pentru amendamentul 8. Cred că trebuie să votăm din nou. Am închis votul prea devreme, deci s-a redeschis votul pentru amendamentul 8. The vote is closed. And that's carried. S-a închis votul, se adoptă. Apoi, amendamentul oral la acest amendament. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 13. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 14. Deschidem votul pentru amendamentul 14. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Clar. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 21. S-a deschis votul pentru amendamentul 21. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 22, cine stă pentru? Nu, deschidem votul pentru amendamentul 22. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 25 al domnului lui Grec. Deschidem votul pentru amendamentul 25. S-a închis votul. să respinge. 15 pentru, 15 împotrivă. Amendamentul de compromis 5, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 40, 30, s-a deschis votul pentru amendamentul 30. S-a închis votul, să respinge amendamentul de compromis 6, cine stă pentru, împotriva, se adoptă în mod clar. Am încheiat votarea amendamentelor și trecem acum la votul electronic pe marginea întregului aviz. S-a închis votul. Se adoptă 27 de voturi pentru, 2 împotrivă. Mulțumim doamnei Hanslick în absență. Trecem acum la raportul doamnei Weisberger despre nivelul de zgomot la uh, motoare. Doriți să spuneți ceva? Nivelul sonor al autovehiculelor. Trecem direct la vot. Okay, let's go. Uh, amendment Amendamentul 3 din partea raportorului. Cine stă pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine stă pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 22. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Mulțumesc. Uh, that is carried. Amendment Se adoptă amendamentul 23. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cine stă pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă de asemenea. Amendamentul, amendamentele 10, 11 și 12 vot în bloc. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă toate trei. Amendamentul 25. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 28. Cine stă pentru, împotriva, Cred că ar trebui să verificăm acest amendament electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 15 pentru, 13 împotrivă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. De fapt, 13 și 26 sunt caduce. Votăm acum amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, propunerea ar fi să votăm considerentele în bloc. Este de acord toată lumea? Da? Atunci cine este pentru considerente? Împotrivă? Abțineri sunt cu toate adoptate. Deci putem trece atunci la votul final. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Vă mulțumesc, doamna Weisberger. Și sperăm că veți putea apăra acest aviz la Comisia Envi. We're now on Mr. Rochefort's... Am ajuns, am ajuns la raportul domnului uh, Rochefort despre programul privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020. Putem trece direct la vot, domnule raportor? Da. Am uh, discutat amendamentele de compromis ieri dacă, vă, ieri, dacă vă aduceți aminte. Deci putem începe votul. Putem începe? Haideți să începem. Amendamentul 87 din partea domnului Tranta Filides. Cine este pentru? Împotrivă? Să respingem. Amendamentul 9 a domnului Rochefort. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, în plus, există un amendament oral în uh, acord cu raportorul din partea Comisiei uh, pentru Bugete. Deci, amendamentul 9 de la Comisia de Bugete, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Celelalte sunt caduce. Trecem la jurii 3. Cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 88 este caduc pentru că a fost legat de 87. Trecem la amendamentul 10 al raportorului. Cine este pentru, împotriva, se adoptă. Acum amendamentele 11, 15 și 47, 64 un bloc. Cine este pentru, împotriva abținerii, se adoptă. 89 este caduc, dacă nu mă înșel. Așadar, votăm acum amendamentul de compromis 1. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă în mod clar. Trecem acum la amendamentul 5 din partea Comisiei Jurii. Cine stă pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 92. Cine stă pentru? Împotrivă. se respinge. Uh, partea corespunzătoare jurii 6, cine stă pentru, împotrivă, se respinge de asemenea. Amendamentul 13 a fost retras. Amendamentul 93 al raportorului, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Jurii 6 este caduc. Atunci, buget 10. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 14 al domnului Roșfort. Cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 95 al domnului Greh. Cine stă pentru, împotrivă. Cred că ar fi mai bine să verificăm amendamentul 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în mod clar. Amendamentul 11 din partea Comisiei pentru Bugete pentru, împotrivă, se respinge clar. Amendamentul 96 și 113 împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 a fost retras și 48. Amendamentul de compromis 2, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem atunci la amendamentul de compromis 3, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentele 21 și 58 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 8 din partea Comisiei Jurii, cine stă pentru, împotriva se adoptă. Amendamentul 104 din partea domnului Greh, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 5, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem așadar la amendamentele 23 și 126, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă ambele. Trecem la amendamentul 107, S-a deschis votul pentru 107. S-a închis votul, au fost respinse cu o diferență de un vot. Amendamentul 108. S-a deschis votul pentru 108. Uh, somebody's a bit slow in voting. I don't know. We... Pare că cineva votează mai lent. Închidem votul și amendamentul este respins. Buget 12 pentru, împotrivă, se respinge. 2429 împreună pentru, împotrivă, se adoptă. 62 ca adăugire pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 128 retras. Amendamentele 25 și 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 și 26. cer scuze, mai întâi 109 singur. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în mod clar. Acum 26 ca adăugire pentru, împotrivă, se adoptă de asemenea. 27 este un amendament tehnic, acum 28 pentru, Haideți să votăm electronic. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 29 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 cu amendamentul oral pe care îl vedeți pentru, împotrivă, se adoptă, 31 este caduc, buget 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 33 pentru, sau votăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Este la un scor strâns, dar se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36, 38, 43 și 8 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă aceste patru amendamente. Buget 15 este caduc, partea 1 și mergem la partea corespunzătoare a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, se adoptă. Buget 15, partea a treia, ca adăugire pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri se respinge în mod clar. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 111 a devenit caduc. Așadar, trecem la 40, 41 și 42, care vor fi aliniate cu voturile anterioare. 44 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 51 retras, amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem atunci la 122 cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă de asemenea. 122 în forma inițială e caduc, 56 la anexe pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 127. Deschid votul la 127. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 61 cu amendamentul oral pe care îl vedeți pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Așadar, amendamentul inițial este caduc. Ehm, ce 9 de la jurii pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 130 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 131 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65, 66, 67 și 68 în bloc. Deschid votul. S-a închis votul și acestea sunt respinse cu 16 voturi împotrivă și 15 pentru. Amendamentul 132 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele 73 și 74 împreună cu amendamentul oral pe care îl vedeți acolo. Acum, cred că propunerea este de a le vota în bloc, da? Pentru, împotrivă, se adoptă ambele. 73-74 devin caduce. Trecem la considerente. 75 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 76 al lui Luis Greh cu amendamentul oral pe care îl vedeți pentru, împotrivă, se adoptă. Așadar, 76 devine caduc. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Așadar, trecem acum la amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 78, ca adăugire. Deschid votul la 78. S-a închis votul, se respinge cu egalitate de voturi. Jurii 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem atunci la buget 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă în mod clar. Așadar, trecem acum la amendamentul 83. Ba nu, îmi cer scuze, devine caduc. Trecem direct la amendamentul de compromis 11. Pentru, împotrivă, se adoptă în mod clar, așadar putem trece la amendamentul 85. Pentru, împotrivă, se adoptă în mod clar. Amendamentul 86. Vreți să verificăm? 85, foarte bine. S-a deschis votul și se adoptă cu 17 voturi la 12. Amendamentul 86. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 6. Pentru, împotrivă, se adoptă. Îmi cer scuze, n-am menționat abținerile. Buget 7. Deschid votul la buget 7. S-a închis votul și se respinge. Buget 8. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 6. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7 va fi aliniat la celelalte voturi. Acum, buget 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 3. Este un vot pe părți aici solicitat de ALDE. Votăm așadar mai întâi partea întâia. Deschid votul pentru partea întâia. Partea a doua acum. Pentru, împotrivă, se respinge în mod clar. Așadar, trecem acum la votul pe marginea întregului raport. Deschid votul pe întreg raportul. Those, right. Vote is closed. S-a închis votul și se adoptă cu 30 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Okay. Okay. Okay. So... Așadar, Mulțumesc foarte mult, domnule Roșfo. V-aș ruga să rămâneți în sală pentru că trebuie să vă readuc aminte că trebuie să cădem de acord asupra unor mandate și de asemenea trebuie să ne punem de acord cu privire la textul negociat a unor mandate. Și și ca politețe vis-a-vis -vis de raportori. Domnule Bilan, doriți să ne spuneți ceva cu privire la propunerea de regulament în ceea ce privește regulamentul IMI? Mulțumesc, domnule președinte. Negocierile cu Comisia și cu Consiliul s-au încheiat cu un rezultat destul de bun. Avem un răspuns pozitiv din partea Consiliului și recomand Consiliului să uh, se declare de acord. Mulțumesc! Știu că ați muncit mult uh, la acest raport, așadar uh, cred că ar fi bine să aprobăm măcar formal. Cine este de acord cu adoptarea poziției de conciliere pentru a merge în plenară, pentru, împotrivă? abțineri. Ne trebuie totuși un rezultat clar, așadar vom trece la votare electronică. Astfel încât să avem o imagine clară. Este doar pentru statistici, pentru că trebuie să existe un vot clar. Închid votul atunci. 24 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două voturi, două abțineri. Doamnă Turinen, sunteți pentru? Da, dar am votat. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la raportul doamnei Comi în ceea ce privește standardizarea europeană. Doamna Comi, doriți să spuneți câteva cuvinte înainte să adoptăm și acea poziție? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să mulțumesc tuturor pentru activitatea desfășurată și raporturilor din umbră, pentru că a fost o muncă lungă și complexă, însă am ajuns la un compromis final și evident că vă sugerez să, să îl, să-i dăm curs și să mergem cu acest rezultat în plenară în septembrie. Mulțumesc foarte mult! Așadar, vom vota și propunerea doamnei Comi de a adopta pachetul uh, privind standardizarea, așa cum a fost uh, negociat cu Consiliul. It's creeping up. I think Mrs. Comey would like your... Cred că doamna Comi își dorește susținerea dumneavoastră. Sunt 25 de cartele active, pot închide votul atunci. Iată, deci, un vot unanim uh, pentru. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc așadar foarte mult. Uh, am votat foarte rapid, uh, deci mai avem timp. Domnul Barnier nu ni se va alătura până la ora 11, așadar vom avea o pauză de cafea prelungită, dar sper să vă reîntoarceți cu toții la ora 11 pentru a discuta propunerile prezentate de domnul Barnier. Ați fost foarte eficienți la uh, vot, așadar data viitoare va trebui să ne mai gândim și la altceva pe agenda. Sper că veți reveni așa doar uh, la ora 11. 11. 11.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 Uh, uh, Doamnelor și domnilor, vă invit să luați loc. Mulțumesc. Uh, so, um, and also to say... Um... Vreau să vă salut încă o dată, să spunem bună dimineața și celor care ne ascultă pe webstream. Mă bucur că avem atât de mulți colegi în sală și îmi face o mare plăcere să salut prezența Comisarului pentru Piața Internă și Servicii, Michel Barnier. Este un moment foarte potrivit pentru vizita sa astăzi, pentru că cred că dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră ați fost la Strasburg săptămâna trecută la dezbaterea în care dânsul a prezentat două comunicări în ceea ce privește guvernanța pieței interne și câteva idei privind următoarea rundă de inițiative privind piața unică, actul pieței unice, rezoluția comisiei uh, noastre a trecut atunci prin Parlament cu peste 500 de voturi în pentru. L-am invitat astăzi pe domnul uh, comisar pentru că în această dimineață Comisia a adoptat poziția comună uh, cu uh, Consiliul în legătură cu pachetul privind standardele europene. Mai există 12 puncte care trebuie convenite între Parlament și Consiliu. Comisia noastră nu a fost cel mai puternic promotor al legii pieței unice, dar pentru că uh, acest act va fi adoptat oricum, ne dorim și noi niște uh, lucruri uh, incluse acolo. Vreau să vă mai spun că trebuie să îl felicit pe Damien Abad, care a fost uh, ales în adunarea națională franceză și să-i spunem că ne pare rău că va pleca, pentru că a fost un uh, membru activ al acestei comisii, pentru că sunteți aici probabil pentru ultima oară, Vreau să vă mulțumesc încă o dată. Iar acum să dau uh, cuvântul domnului Barnier și apoi vom avea timp suficient pentru întrebări și răspunsuri până la 12 și jumătate. Toată lumea va avea posibilitatea să vorbească. O să grupăm uh, întrebările în uh, tranșe de două sau trei. Iar acum are cuvântul domnul comisar. Bună ziua! Bună ziua tuturor uh, și mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația pe care mi-ați uh, trimis-o. Profit de fiecare astfel de invitație pentru a avea cu noastră un dialog uh, direct și aprofundat. Sunt foarte bucuros că decizia a fost confirmată în legătură cu această primă propunere cheie privind prima lege a pieței unice privind standardizarea nu e vorba de a ține aici un uh, discurs pe această temă, ci vreau să vă prezint o serie de propuneri concrete care vor schimba tocmai ecosistemul în care funcționează întreprinderile, protecția consumatorului. Sper în spiritul acestui prim succes la care Parlamentul a contribuit, săptămâna viitoare șefii de stat și de guverne să ne confirme și ei un al doilea succes major, odată cu crearea, în sfârșit, a brevetului unic european. Consiliul uh, European uh, mai uh, analizează ultimele detalii care trebuie puse la punct între Paris, München și Londra. E vorba de stabilirea sediului uh, instanței pentru brevete. Colegul nostru părăsește Parlamentul European și se alătură adunării naționale din Franța. Poate, poate că el va putea aduce un suflu nou european în uh, în adunarea națională, care de multe ori uh, este oarecum uh, hexagonal uh, uneori, după cum știm. Săptămâna trecută la Strasburg am mai discutat și v-am spus ceea ce cred credința care mă face să funcționez. Buna funcționare a pieței interne. Piața internă este afectată și ea de criza prin care trecem și prima victimă potențială a crizei este tendința de întoarcere la protecționism pe care am văzut-o în mai multe state. E un reflex de autoapărare la nivel național sau uneori chiar naționalist care este anti-european. În același timp, piața unică este atoul nostru pentru ieșirea din criză și pentru a regăsi drumul spre creșterea economică. De aici obligația noastră comună de a urmări aceste puncte de creștere pentru piața unică pe care le așteaptă întreprinderile europene și cetățenii. Domnule președinte, poate că într-un minut sau două aș putea să Mă fac ecoul unei intervenții care m-a frapat uh, domnului Elmer în Parlamentul European. Cifrele pe care dânsul le-a anunțat nu sunt corecte. Nu vreau să intru în vreo polemică, nu-mi stă în fire, dar ar trebui să vin și eu cu niște cifre care să arate valoarea adăugată a pieței unice. Vă amintesc că în 2008, deci în urmă cu patru ani, PIB-ul Uniunii Europene de 27 de state era de 2,13 era cu 2,13% mai ridicat decât fără piața unică. 133 de miliarde de euro, adică în jur de 500 de euro mai mult pe cap de locuitor decât față, eh, față de situația precedentă fără piața unică. O altă cifră pe care vreau să vă spun, de la crearea pieței unice, în urmă cu 20 de ani, comerțul intern în Europa, datorită acestei piețe, a crescut trecând de la 800 de miliarde de euro la 2100 de, eh, la 2800 de miliarde în eh, 2011. Iată deci, între 92 și 2011 și comerțul intern contribuie cu 22% din PIB față de 12% în uh, 92. Iată progrese concrete a crescut și uh, numărul de apeluri telefonice care se uh, fac uh, în Europa și a scăzut foarte mult prețul acestor apeluri telefonice cu 73%. Deci, cred și se poate demonstra cu cifre că beneficiile pieței interne depășesc costurile. Trebuie deci să aprofundăm și să extindem piața unică în toate dimensiunile ei, să pătrundem și pe piața financiară, așa cum uh, doresc uh, cele 27 de state membre. Mă bucur că vorbim foarte mult de creștere în acest moment, pentru că asta așteaptă uh, oamenii de la noi, oamenii sunt liniștiți, unii sunt uh, furioși în legătură cu măsurile de austeritate pe care guvernele au trebuit să le ia pentru a stabiliza bugetele, e bine că acum regăsim drumul spre creștere și săptămâna viitoare Consiliul European, dincolo de câteva proiecte concrete la care cred că se vor lua mai multe decizii bune uh, în legătură cu proiectul uh, eurobondurilor și utilizarea fondurilor structurale, finanțarea băncii europene de investiții și așa mai departe. Pe lângă aceste probleme, Consiliul se va pronunța asupra unui ansamblu de măsuri care să aibă un efect rapid de creștere, acele quick wins, măsuri rapide care să ne ducă la succes pentru o mai bună funcționare a pieței interne. Vom discuta deci măsurile concrete care vor face parte din Single Market Act 1, din legea 1 a pieței unice. Trebuie să facem, deci, ceea ce am decis deja, să facem ca textele aflate deja în vigoare să funcționeze bine. Directiva servicii, despre care se, se știe cât este de, de, de importantă, de, de exemplu. gama de servicii din Europa și felul în care ele sunt uh, tratate le voi uh, descrie în uh, engleză, pentru că am textul în engleză aici în fața mea. 90% dintre serviciile la nivel european sunt uh, acoperite de Um, această directivă a serviciilor în afară de uh, jocurile de noroc online. Trebuie ca serviciile să funcționeze corect pentru ca în 5 până la 10 ani să câștigăm 0,8 până la 1 punct procentual de creștere economică Programul pe care l-am prezentat săptămâna trecută va fi operațional foarte uh, curând. Uh, vom avea toleranță zero față de încălcările directivei servicii și vom acorda o atenție particulară mai bunei funcționări a ghișeilor unice. Am uh, conectat, uh, am articulat directiva servicii cu directiva calificări profesionale și directiva comerț electronic pentru a uh, profita de uh, interacțiunea acestor texte europene, să dăm eficiență mobilității prestărilor de asigurări și comerțului electronic. Aș vrea de asemenea să vă asigur de beneficiile acestor directive pentru consumatori, așa cum am scris și în comunicarea Comisiei, suntem activi și suntem proactivi în lupta împotriva discriminării de asemenea, uh, pentru că nu trebuie să existe astfel de discriminări în funcție de naționalitate sau reședință. Există mai multe uh, um, avantajele acestei uh, directive servicii, mai buna guvernanță a uh, pieței unice, pentru că dacă o un act legislativ nu este aplicat în legătură cu piața unică, acesta dăunează uh, evident și creează perturbări pe piață. Am lucrat cu doamna Canite, cu domnul Busutil, doamna Bastos pe această temă și uh, Mă bucur că s-a adoptat rezoluția dumneavoastră joia trecută. Noul raportor, Andreas Schwab, va putea să se apuce de treabă la toate aceste instrumente pentru a da pieței interne și textelor noastre mai multă forță. Spuneam că vrem să includem și serviciile financiare. Este un aspect important uh, pe piața internă. Am propus colegului meu Oli Rent, însărcinat cu semestrul european să nu se concentreze doar asupra unui semestru bugetar, ci să fie activ și pe domeniul competitivității și creșterii în interiorul pieței unice. Acest capitol dedicat uh, semestrului, semestrului european, dedicat uh, pieței unice și competitivității. Sigur, cu eșalonările respective, cu alocările respective, care țin de avantajele uh, competitive ale pieței unice și cu slăbiciunile uh, inerente. Uh, doamnelor și domnilor deputați, am dincolo de acest, această gestiune a pieței unice, dincolo de directiva servicii, am decis împreună și raportul nostru a fost important să reacționăm, să acționăm în cazul uh, legii 1 a pieței unice, în cazul anumitor uh, blocaje care pot fi semnalate, vă reamintesc telegrafic obiectivele dumneavoastră, uh, obiectivul principal fiind, desigur, de a ajunge până la sfârșitul anului la cele 12 propuneri cheie, standardizare, brevete, câteva dintre ele sunt deja pe drum, deci cele 12 care trebuie adoptate până la sfârșitul anului 2012. Directiva calificări uh, profesionale pe care ar trebui să o adoptăm cât mai curând. Am discutat la Consiliul Competitivitate despre acest lucru și pot să vă confirm că ideea acelui card profesional este acum uh, susținută de majoritatea delegațiilor și vom trece la punerea în aplicare nu sunt uh, pentru multiplicarea acelor opt-out, acelor opțiuni de a nu aplica. Nu sunt împotriva divizării și stau la dispoziția uh, noastră pentru discuții pe această temă. Al doilea subiect, piețele, uh, achizițiile publice. Trebuie să găsim uh, un echilibru între Eficiență și simplificare este un obiectiv transversal care ține de uh, care include și politicile sociale, cercetarea și inovarea, plus politicile de mediu. Trebuie să menținem obiectivul calificărilor profesionale pe, pieț, pe piața unică, dar să avem o procedură simplificată procedurile de achiziție publică să fie mai simple și mai accesibile IMM-urilor europene. În a doua lege a pieței unice ne ocupăm de digitalizare, de dematerializare a pieței publice și chiar dacă obiectivul 2016 e unul foarte strâns, foarte ambițios, dacă reușim să ne atingem acest obiectiv, am putea face o economie de 90 de miliarde de euro pe an prin suprimarea birocrației și a, și a hârțogăriei. Comisia a propus mai multe măsuri prin a, pentru atingerea acestui obiectiv și avem uh, uh un grup care se ocupă de problema facturării electronice la comisie. Concesiunile acum, al treilea text și salut eforturile lui Filip Juvin în sensul progresării pe uh, marginea propunerii comisiei. Avem și aici un calendar ambițios și sper că vom găsi un compromis în jurul acestui text. Știu că el este contestat pe alocuri, dar este foarte important să avem o bază simplă, clară, de încadrare a concesiunilor și parteneriatelor public-private de a asigura uh, garanții pentru întreprinderile care participă la licitații transfrontaliere. Un subiect care interesează mult uh, Comisia, uh, piețele publice externe, uh, achizițiile publice externe. Uh, colegul meu Karel de Hucht se ocupă de acest lucru încercând să deschidă piețele închise pentru noi momentan, e vorba de China în special. Și pentru a ne asigura că acordul GPS se aplică uniform în uh, statele europene. Noi nu ne dorim să ne închidem piața, trebuie să milităm pentru deschiderea piețelor externe și pentru pătrunderea firmelor noastre pe piețe din Japonia, Statele Unite sau Corea. Aceste uh, achiziții publice uh, se desfășoară în mod diferit de la o țară la alta deocamdată și ne dorim o procedură uniformă. În ceea ce privește comerțul electronic, avem uh, subiecte foarte concrete de rezolvat, plata online, livrările. Aici avansăm prin soluții tehnice pe care vi le vom uh, pe care vi le-am comunicat deja, le aveți în uh, mapele dumneavoastră. Acum un alt subiect îl reprezintă comerțul uh, în detail. Doamna Bild se ocupă de acest dosar. Comunicarea noastră din 2012 preia abordarea orizontală din raportul doamnei Bild și se, uh, referă, se referă în special la lanțurile de aprovizionare, la protecția consumatorului, Apropo de lanțul de aprovizionare alimentară, vom prezenta o, o propunere în legătură cu um, lanțurile de magazine alimentare. Jocurile de noroc online, uh, un serviciu care încă nu este reglementat uh, uniform și vom veni cu o propunere care să se ocupe de protecția tineretului, uh, lupta împotriva dependenței de aceste uh, jocuri care fac foarte mult rău și pentru asta este nevoie de cooperare administrativă între legiuitorii europeni. Uh, ca să închei, domnule președinte, câteva cuvinte în legătură cu viitorul. Noi ne propunem să finalizăm cele aproape 40 de propuneri, 12, 12 dintre ele pentru piața unică. Mai sunt vreo 30 sau mai multe cu care trebuie să avansăm foarte rapid, pentru că toate aceste măsuri se referă la creșterea pe termen mediu, deci în 12-15 luni ar trebui ca ele să fie adoptate și să devină operaționale. Totuși asta nu este destul, mai avem blocaje, mai avem fracturi pe care nu le-am tratat în prima lege a pieței unice și ne propunem cu aceste 12 propuneri cheie cu aceste 12 domenii de creștere pe care le-am identificat să venim în fața dumneavoastră în septembrie. V-am, v-am vorbit despre facturarea electronică. Uh, mai avem un, o propunere care se referă la portabilitatea, la mobilitatea pensiilor, care va face parte din al doilea val al legislației privind piața unică. Piața unică digitală, și aceste 12 măsuri care vor avea un efect de pârghie pentru creștere economică în Europa. Sper că am fost destul de uh, clar. Am uh, distribuit trei documente care sunt am să vă spun în uh, engleză, da, acestea se distribuie acum în sală și care acoperă toate aspectele legate de servicii și care arată ce legislație europeană se referă la fiecare tip de serviciu. Este un document de lucru actualizat pe 2012, veți vedea acolo ce s-a făcut, ce mai rămâne de făcut. Este o propunere care include cele 12, e un document care include cele 12 propuneri cheie, cele 5 um, problem, uh, propuneri suplimentare și vă arată foarte succint ce s-a făcut și ce urmează să se facă pe fiecare uh, dintre aceste capitole. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Well, thank you very much indeed. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru rezumatul foarte cuprinz, cuprinzător și clar al acțiunilor pe care le planificați. Cred că ar fi foarte bine dacă și Parlamentul European ar putea să prezinte un asemenea rezumat al progresului său vis-a-vis -vis de Single Market uh, Act. Știu că a existat un asemenea document um, și am putea să redactăm și noi un asemenea document. Este foarte uh, importantă inițiativa legată de semestrul european și, din punct de vedere parlamentar, munca noastră cred că ar trebui să fie integrată mai bine în semestrul european, pentru că până acum semestrul european a fost dominat de aspectele uh, economice și monetare. Aș dori să întreb câți colegi doresc să intervină cred că toți coordonatorii doresc să intervină doi vicepreședinți până acum. Cine mai dorește să intervină? Doamna Weiler? Altcineva? Poate veți dori să interveniți mai târziu. Pentru a schimba puțin lucrurile, am considerat că ar fi frumos să îi ascultăm uh, inițial pe vicepreședinți și vom avea două întrebări, uh, doamna Kainan și apoi coordonatorii în uh, ordine inversă, domnul De Jong, domnul, uh, doamna Riule, domnul Manders, doamna Gephardt și apoi domnul Schwab și deci domnul Schwab și apoi doamna Weiler. Aceasta este lista vorbitorilor și dacă altcineva mai dorește să intervină, este binevenit să o facă. Acum, doamna Pietikainen, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, permiteți-mi să-l felicit pe domnul Barnier pentru munca excelentă și eficientă pe care o face în domeniul uh, pieții, pieței unice pentru faptul că țineți cont de toate aspectele relevante legate de durabilitate, de mediul înconjurător și așa mai departe. Aș dori să subliniez un uh, principiu, un principiu prezentat deja de amintit de președintele acestei comisii. Este vorba de urgența și importanța reprezentantă de integrarea aspectelor legate de piața unică în, sement, în semestrul european. Aceste aspecte ar trebui să devină obligatorii din, pentru negocierile viitoare, pentru că dacă nu, nu vom, uh, obiectiv, nu vom atinge obiectivele pe care le avem în Europa pe piața unică. Aș dori să mă refer la trei puncte. În primul rând este vorba de deschiderea piețelor. Mie mi se pare că trebuie să aibă loc o deschidere globală a piețelor. Când vine vorba de acest aspect, de aspect al reciprocității, deschiderea uh, achizițiilor publice, pieței de achiziții publice și pe piețele partenerilor noștri. Din punctul de vedere al eficienței a folosirii resurselor, știu cât de grele sunt negocierile în cadrul uh, Organizației Mondiale a Comerțului și aș dori să îl întreb pe domnul comisar care este situația din punctul de vedere al eficienței folosirii resurselor și a tehnologiilor curate, nu doar din punct de vedere al um, achizițiilor publice, deci să știu care este și poziția partenerilor noștri în acest punct de vedere. Faptul că avem un nivel atât de ridicat de protecție socială și a mediului uh, înconjurător este în, uh, spre binele tuturor. Însă avem nevoie de egalitate de șansă pentru toate societățile comerciale, pentru că uh, nu se poate ca cei care încalcă regulile sunt cei care beneficiază până la urmă în urma acestei situații. Apoi aș dori să vă întreb dacă există noi idei legate de reglementarea capitalului de risc, cum am putea îmbunătăți rolul capitalului de risc pe piața internă și nu, în ultimul rând aș dori să știu câteva lucruri um, uh, legate de uh, practicile neloiale în relațiile business to business, pentru că um, relațiile între IMM-uri și întreprinderile de dimensiuni mai mari sunt foarte importante, mai ales la nivel european. Mrs. Veniu. Doamna Veniu. Président, tout d'abord, je voudrais vous féliciter. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă felicit, domnule comisar, pentru că cred că piața internă merită inovație. Noi aici, la Comisie, facem aceste inovații foarte importante pentru noastră. Felicitări și domnul comisar și îi mulțumesc că vine să ne vadă cu regularitate. E foarte important să-i spunem că pe dosarele la care lucrăm avem rapoarte foarte bune cu serviciile comisiei care sunt deschise pentru discuții, așa că, domnule comisar, vreau să vă felicit pentru ceea ce ne-ați spus, uh, mai ales că ați amintit cifrele care arată beneficiile pieței interne trebuie ca cetățenii uh, care văd acum piața internă ca pe ceva înfricoșător să afle aceste cifre și să vadă faptul că această creștere pe care o dorește toată lumea nu poate fi realizată decât prin intermediul pieței interne. Trebuie să subliniem ceea ce a subliniat și dumneavoastră și să arătăm mereu că există o economie socială și subliniez socială de piață pentru uh, întreprinderi, pentru comerț, dar și pentru cetățeni. Uh, unul dintre dosare mă interesează foarte mult, e vorba de directiva privind calificările profesionale. Sunt încântată să vă aud spunând că Ideea acelui card profesional a fost uh, susținută de Consiliul Competitivitate. Da, discutăm de foarte multă vreme despre această problemă. Mai sunt anumite blocaje. Barbara a vorbit despre asta uh, la Consiliu trebuie să ne punem de acord la ce nivel de armonizare putem să sperăm în urma votului pe această directivă. Eu doresc, îmi doresc uh, și sper că doriți și dumneavoastră o, armoniza, o armonizare care cât mai completă și am discutat foarte mult acasă cu parlamentarii uh, francezi fără trebuie să să nu aducem atingere principiului subsidiarității. Trebuie pus accentul pe acest lucru și nici principiului proporționalității. Sigur că rămân dezbateri în legătură cu uh, accesul parțial, actele delegate pentru comisie, dar discuția dintre noi este foarte bună, foarte uh, fructuoasă. Raportorii din umbră cu raportorul ne întâlnim uh, foarte des, lucrăm și cu parlamentele naționale uh, cu care avem uh, dreptul, dar și datoria să uh, discutăm uh, în urma tratatului de la Lisabona. Ați subliniat încă ceva care, un subiect care mi este foarte drag și anume reciprocitatea. Am să vă întreb ceva în legătură cu acest lucru, pentru că în textul pentru piețele pentru achizițiile publice au fost suprimate două articole. Acum avem un text nou dar cred că ar trebui să reintroducem acele două articole pentru că dacă le eliminăm rămâne un vid juridic în legătură cu concesiunile. Va fi mai dificil, dar sper că vom ajunge la un compromis și în ceea ce privește mobilitatea pensiilor și un nou instrument de luptă împotriva practicilor comerciale neloiale, să știți că puteți conta pe sprijinul nostru. Vă mulțumesc! So perhaps I'll get the commissioner to... Cred că putem uh, avea câte un set de două întrebări, dar Dragi colegi, sper că vă veți concentra pe principalele puncte, întrebările pe care le adresați Comisiei. Uh, uh, Vreau să-i mulțumesc doamnei Piticalainen pentru că apreciază activitatea noastră de la începutul mandatului meu toți colaboratorii mei de la cabinet și direcția generală uh, au primit sarcina să fie uh, corecți, uh, direcți și deschiși dialogului pentru ca progresa cât mai rapid. Dânsa a observat de asemenea că avem o abordare holistică a legii pieței unice și trebuie să reunim sub umbrela acestui uh, document foarte multe aspecte într-o logică a economiei sociale de piață competitive. Cred că e, cred că am făcut deja progrese destul de mari și împreună cu Oli Ren vom putea să vă prezentăm uh, abordarea holistică a acestui concept al semestrului european, care nu se referă la pedepsire sau la supraveghere, ci este o abordare proactivă a competitivității și creștere, în cadrul căreia încercăm să identificăm indicatorii prin care putem urmări utilizarea uh, resurselor, dar și indicatorii pentru competitivitate. Sunt convins că avem o dublă provocare privind competitivitatea, una internă și o altă componentă externă. Pe plan intern, trebuie să avem o imagine foarte clară a avantajelor și dezavantajelor competitive ale fiecărei țări, mem- a fiecărui stat membru, pentru că fiecare are și avantaje, dar și slăbiciuni și uh, dificultăți mai mult sau mai puțin importante. Numai cunoscând aceste lucruri, putem face recomandări economice, putem uh, face recomandări privind folosirea fondurilor structurale, putem face recomandări uh, privind folosirea bugetului pentru a mări avantajele și a înlătura slăbiciunile de natură a um, de face mai competitivi mai, uh, mai, sau mai, mai puțin competitivi în fața altor regiuni ale lumii. Această analiză, ideea analizei costurilor pe toată durata vieții unui produs sau un serviciu este una uh, care ne preocupă în acest moment Este un indicator interesant pentru întreprinderile care doresc să intre pe piețe externe. Și în ceea ce privește achizițiile publice externe, dispunem de un instrument internațional care se cheamă GPE, Government Procurement Agreement, un tratat multilateral Uh, și știți cât de dure sunt negocierile cu japonezii, cu americanii, cu coreenii. China nu este membra acestui tratat internațional, iar pentru a obține o deschidere a piețelor lor, uh, ne luptăm uh, din greu. Vedem că în Statele Unite piața este închisă total. Japonezii au închis 75% din piață am făcut și noi același lucru, dar lucrurile nu pot continua uh, în felul acesta. Nu putem avea piețe unice, fiecare închise unii, unele față de celelalte. Vreau să vă spun uh, că suntem toți uh, promotorii unei Europe deschise, dar nu oferim Europa pe tavă. Eu sunt partizanul deschiderii, dar deschidere pentru comerț, nu uh, dăm nimic pe gratis. Dacă noi deschidem piețele și ceilalți sunt datori să facă același uh, lucru și avem în acest acord uh, instrumente de deschidere a pieței, dar și pentru închiderea pieței. Americanii folosesc aceste instrumente, japonezii le folosesc, unele state europene fac și ele acest lucru, dar în mod dezordonat, în mod neorganizat. Și trebuie să ne punem de acord în legătură cu aceste închideri de piață. Capitalurile de risc, una dintre cele 12 propuneri cheie din legea 1 a pieței unice, despre care vă vorbeam. Suntem în faza negocierilor la Consiliu și negocierile merg bine și aici la par- Parlament. Până la sfârșitul anului sperăm să avem acel pașaport al uh, companiilor care să le permită să lucreze pe tot teritoriul Uniunii Europene și tot prin intermediul acestui instrument vrem să consolidăm capitalul băncii europene de investiții. Trebuie să orientăm o parte dintre fondurile băncii de investiții către IMM-uri și trebuie să țintim noile întreprinderi sau întreprinderile nou înființate. Încă o dată vă mulțumesc uh, pentru aprecieri. Uh, vorbeați despre textul uh, privind calificările profesionale. Pentru mine este o prioritate și trebuie să încurajăm mobilitatea între diversele sectoare economice europene, dar pentru asta este nevoie de această recunoaștere. În unele state membre există reacții conservatoare și asta presupune un efort de convingere, un efort de educare. În țara dumneavoastră, care este și a mea, Parlamentul Național a scos uh, cartonașul galben sau uh, roșu, uh, atrăgând atenția asupra subsidiarității. Poate că colegul nostru care merge în adunarea națională franceză va ști să promoveze această idee acolo. Grație activității dumneavoastră, el va putea să răspundă la întrebări, să explice lucrurile și să spună de ce este nevoie de asta. Nu punem uh, sub semnul întrebării tot ce s-a obținut până acum. Există anumite profesiuni reglementate pe baze obiective, dar noi ne referim la meserile care țin de servicii publice și nu la uh, acelea care uh, ridică semne de întrebare. Această, acest card profesional ar contribui la mobilitatea profesională în Europa. La articolele 58-59 v-ați referit la ele spunând că au dispărut din uh, noul format. Eu sunt întotdeauna în favoarea consolidării certitudinii juridice și, dacă doriți, vom putea să reintroducem aceste două articole în propunere. Mulțumesc. Următoarele două întrebări Uh, vor fi puse de domnul De Jong și apoi doamna Rulă. Vă mulțumesc, doamna președintă. Uh, Dan, chiar ne-ați privilegiat inversând ordinea intervențiilor. Vă mulțumesc pentru acest lucru. În primul rând, permiteți-mi să vă spun câteva lucruri despre evoluțiile din propriul nostru partid. Pe data de 12 septembrie vor avea loc uh, alegeri în uh, Olanda și pentru prima dată în istoria noastră, uh, Partidul Socialist din Olanda are o atitudine pozitivă față de piața unică europeană. Pentru prima dată recunoaștem avantajele aduse de această piață pentru noi. Pentru că deseori uh, cuvântul piața internă europeană duce la reacții adverse și mă bucură faptul că lucrurile s-au modificat la noi acasă. Pentru că piața unică europeană este un lucru foarte bun. Ar trebui însă să spun că am discutat foarte mult două puncte. Pe de o parte, drepturile sociale, pe de altă parte, egalitatea de șanse în uh, Europa, în domenii uh, unde acest lucru nu se regăsește în acest moment. În uh, Comisia IMCO am avut uh, discuții foarte bune și cu Mario Monti, care ne-a spus două lucruri. În domeniul social avem nevoie de progrese, la fel avem nevoie de progrese și în domeniul fiscal. Cu excepția păstrării proiectului de, uh, reviz, de revizuire a directivei, cred că nu s-a făcut foarte mult. Uh, proiectul Monti 2 este discutat acum de comisie, dar dacă nu uh, vor fi respectate drepturile sociale, atunci vom exclude o parte a uh, populației, pentru că mai mult de jumătate din populație nu va avea o atitudine pozitivă față de piața internă europeană. Deci aș dori să pledez Uh, în sensul, uh, în sensul progreselor uh, din domeniul social, să facem progrese pentru a garanta, de exemplu, dreptul la grevă. Apoi, în legătură cu domeniul uh, fiscal, în locul unei baze voluntare de impozitare a profitului, ar trebui să fie foarte clar pentru toate statele că există un prag minim, o limită uh, minimă. Și mi se pare că, din acest punct de vedere, Comisia este prea puțin ambițioasă. Însă dacă veți uh, reuși să protejați drepturile sociale, să stabiliți un prag minim pentru impozitarea profitelor, cred că uh, populația va sprijini și mai mult piața unică europeană. Un alt punct referitor la IMM-uri, eu primesc foarte multe reacții și informații din partea acestui sector referitoare la reglementare și Um, există această impresie că Comisia ar, încearcă să renunțe la anumite uh, reglementări, anumite prevederi. Dacă se renunță la anumite uh, prevederi, dar se introduc multe altele noi, atunci efectul este uh, contrar. În legătură cu finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii aici, cred că avem, un, avem o problemă pentru că Comisia tot vorbește de un uh, program special. Cred că ar trebui să existe o atenție dedicată în mod special uh, IMM-urilor, care să fie finanțate um, fără o sarcină administrativă prea mare. Și apoi, întreprinderile mici și mijlocii au altă, pro- au altă problemă legată de uh, infracționalitate În prezentarea dumneavoastră nu am uh, regăsit nimic despre combaterea uh, fraudei, de exemplu, și trebuie să facem ceva din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, domnule De Jong, doamna Râle. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că Um, sunteți dispus să aveți un dialog cu noi întotdeauna. Aș dori să vă felicit pentru Single Market Act și pentru propunerile pe care le-ați făcut anul trecut. Nu aș dori să intru acum în detalii. Aș avea, în schimb, o, rug- o rugăminte vis-a-vis -vis de uh, aspectul legat de achizițiile publice. Este vorba de un potențial 20% din PIB și în acest domeniu propunerile legislative sunt foarte complexe. Uh, Aș dori să spun că și că există o presiune din punct de vedere al calendarului și pentru propunerea făcută de comisie. Și aș avea următoarea rugăminte. Avem nevoie de timp suficient pentru că doar dacă avem timp suficient putem să facem, să trecem printr-un proces legisl- legislativ adecvat care să ducă la îmbunătățirea situației atât pentru IMM-uri cât și pentru autoritățile locale, pentru că întotdeauna detaliile sunt cele importante și pentru a le discuta avem nevoie de timp. Aș dori să mă refer la un alt punct, tot în acest domeniu, este vorba de principiul reciprocității. Eu am îngrijorări și temeri mari. Cred că trebuie să discutăm principial acest punct. Știu că comisia noastră nu este competentă pe fond, dar în momentul în care ne dorim instrumente obligatorii de reciprocitate, trebuie să fim atenți că există unele domenii unde um, anumite servicii pot fi luate doar din uh, state terțe, dacă este să ne gândim la domeniul uh, tehnologiei informațiilor, calculatoare și așa mai departe. Deci, uh, Trebuie să fim, trebuie să fim atenți să nu ne creăm noi singuri dezavantaje până la urmă. Aș avea și o ultimă întrebare. Am uh, citit cu mare interes uh, noul program prezentat de dumneavoastră, propunerile legate de guvernanță. Multe lucruri le pot sprijini, sunt de acord cu ele. Aș avea însă o întrebare legată de deschidere, de deschideri. Este corect atunci când spuneți că trebuie să vedem care sunt punctele puternice și care sunt punctele slabe a fiecărui stat în parte. Însă, în documentul dumneavoastră v-ați referit la serviciile de construcție, de exemplu. Și aici acest punct este sensibil pentru, toate, pentru foarte multe state membre și aș dori să vă întreb ce înțelegeți prin deschiderea acestui domeniu al serviciilor de construcții. Uh, Există anumite meserii care într-adevăr ar putea fi deschise, dar există și um, uh, meserii mai sensibile, de exemplu, unde aspectul de siguranță este foarte important, de exemplu, uh, instalatori care lucrează în domeniul uh, instalațiilor de gaz și așa mai departe. Și în acest context aș mai avea și o întrebare legată de recunoașterea reciprocă a Um, calificărilor profesionale. Și aici ar trebui să ținem seama de punctele slabe și de punctele forte anum- a, uh, a diverselor state membre. Știm foarte bine că în uh, Germania, dar și în alte state, există acest sistem uh, de educație dual, sistem care duce la o rată de șomaj mai redusă în rândul tinerilor și mi se pare important să consolidăm aceste state și să nu le slăbim poziția mai mult. Vă mulțumesc, domnule comisar, vă rog. De bon, de Pentru domnul de Jung, mai întâi, vreau să-l încurajez să continue toate eforturile în propriul partid pentru a se apropia de această fundație europeană și așa cum a reușit în propria sa țară, ar putea să reușească să dea un exemplu și statelor europene în care aceste lucruri încă nu s-au întâmplat. Cred că este un lucru foarte important uh, să nu avem o abordare ideologică a acestei probleme. Piața internă este spațiul nostru comun de viață economică și socială. Asta le spuneam și grecilor uh, înainte de vot. Aș, asta le spuneam și irlandezilor care au și ei probleme și cărora li se cer sacrificii și unde există multă disperare, multă furie. În lumea de astăzi, le spuneam, așa cum sper că și dumneavoastră uh, știți, lumea întreagă, China, Rusia, Statele Unite, Brazilia, sunt țări care parcurg alte drumuri, care au ales alte căi. Cum apărăm noi modelul nostru? Nu putem face asta doar în uh, Germania, doar în Franța. Trebuie să facem alegătorii să-și pună această întrebare. Cum apărăm acest uh, spațiu pe care l-am construit? Și eu sunt foarte convins că putem fi patrioți, putem fi mândri că suntem uh, sigur mândri de naționalitățile noastre în par, fiecare în parte, dar trebuie să fim și mândri că suntem europeni. Și dacă punem bine problema, atunci vom face foarte multe progrese în a introduce mai multă democrație în funcționarea Europei și vom reduce birocrația pentru că <laughs> probabil că nicăieri nu găsește atâta birocrație ca la Bruxelles. Trebuie să avem drepturi sociale mai bine recunoscute. Apropo de asta, colegul Șandor uh, a prezentat o propunere privind detașarea lucrătorilor în cadrul căreia încercăm să găsim un echilibru foarte delicat între drepturile sociale și drepturile colective, fără a pune uh, în primejdie uh, interesele economice. Am fost foarte atent, domnule De Jung, la ce spuneați în legătură cu fiscalitatea. Există două condiții pentru a merge înainte în domeniul fiscalității pe piața internă. Comisia trebuie să ia inițiativa, trebuie să vină cu inițiative, cu propuneri. Consiliul modifică puțin își modifică puțin comportamentul în acest uh, domeniu, dar, repet, nimic nu se decide fără unanimitate. Trebuie să vă reamintesc acest lucru. Sau putem folosi mecanismul definit în tratatul de la Lisabona în care se referă la cooperare consolidată. Eu cred că Comisia își face treaba. Vreau să-l laud pe colegul Semeta, un comisar uh, curajos care se ocupă de dosare complicate. În doi ani a venit cu trei propuneri pe care eu le-am susținut în uh, Colegiul Comisar în legătură cu fiscalitatea ecologică, în legătură al doilea proiect, uh, taxarea uh, tranzacțiilor financiare. Și al treilea, bazele comune pentru impozitarea societăților. Am notat ideile dumneavoastră și sunt de acord că trebuie să existe un nivel uh, minim al uh, impozitului pe profit, dar spun că în interiorul acestei uh, piețe unice de 27 de state membre, dacă nu cădem de acord, atunci va trebui să găsim o cooperare uh, consolidată între mai puține state membre pentru a impune această bază minimă de impozitare în uh, piața unică. Vă mulțumesc pentru sugestii în acest domeniu, însă cred că Comisia dă dovadă de suficientă ambiție pe acest uh, dosar. V-am vorbit despre cele trei uh, propuneri ale comisarului uh, Semeta și mai există o revizuire în curs a TVA-ului în ceea ce privește IMM-urile. La președin, la sugestia președintelui noastră, Michael Harbour, pregătim, pregătim împreună cu comisarul Tajani un document pedagogic, dacă vreți, foarte simplu, care să se numească IMM-urile și Europa și care să aducă o viziune globală. Să... Acest document va fi transmis IMM-urilor din Europa prin intermediul camerelor de comerț am fost de curând în Germania și am fost uh, frapat de profesionalismul camerelor de comerț uh, de acolo. Germania a făcut ceva ce m-a impresionat și anume anchete privind uh, cifrele de afaceri, nivelurile de stocuri, uh, previziunile economice în rândurile IMM-urilor. Și atunci, uh, făcând aceste, uh, colectând aceste informații, putem avea o imagine mai clară asupra mediului de afaceri. Vă spuneam de acel document care nu se referă la proiecte sau dorințe europene se spune așa, Small Business Act, normele contabile, simplificarea pieței uh, sistemului de achiziții publice, băncile, toate acestea prin intermediul măsurilor pe care noi le uh, propunem programul de la BAL care își propune ca IMM-urile să nu sufere în urma crize uh, economice, excepții de natură prudențială pentru bănci uh, în ceea ce privește creditele pentru IMM-uri. Domnul Traiani, vă spuneam, se ocupă de acest document și îl va transmite direct tuturor IMM-urilor, poate pe hârtie sau poate pe suport electronic. În ceea ce privește concesiunile acum, împreună cu raportorul nostru, domnul Juvan, voi încerca să aflu de ce aveți noastră impresia că se aduce o sarcină administrativă suplimentară. IMM-urile și cele care propun concesiuni dintre ele au interesul să există o certitudine juridică transfrontalieră, care astăzi nu există în materie de concesiuni. Acesta e obiectivul, să avem un cadru juridic mai transparent care să impună condiții minime de certitudine juridică. O să analizez uh, neliniști, neliniștile dumneavoastră cu privire la sporirea birocrației. Doamna Rulă, în legătură cu um, PIB-ul, da, suntem la nivel de 20-30% din PIB. Cred că ar trebui ca comanda publică să fie un instrument uh, utilizat mai mult uh, pentru creșterea economică. în proiecte ce țin de inovație de mediu uh, sau așa, sau uh, altele. Achizițiile publice, repet, sunt foarte importante. Trebuie deblocată birocrația, trebuie redusă sarcina pentru IMM-uri și îmi doresc ca acest lucru să se întâmple foarte rapid. Consiliul lucrează foarte rapid la acest dosar și am observat că Parlamentul European poate să lucreze rapid și bine uneori. Sper că va fi cazul și în acest dosar. În ceea ce privește reciprocitatea, încă o dată am, am pus și noi două condiții. Ne-am, am explicat deja de două ori astăzi de ce avem nevoie de această reciprocitate. Ne dorim ca lucrurile să avanseze, dar avem foarte multe condiții de care depinde aplicarea GP în Europa. la cererea unei autorități contractante de nivel 1 se poate apela la o închidere de piață conform acordului GPS. Dar în cazul acesta, dar cazul ca acesta apar 20-30 de cazuri pe an, nu mai mult în Europa. și de aceea am uh, propus uh, în text ca comisia să uh, fie întotdeauna uh, notificată pentru a evita abuzurile acestei proceduri. În ceea ce privește serviciile de, de uh, construcții de uh, e un subiect care este acoperit de directiva servicii, aveți uh, dreptul, le spun statelor membre întotdeauna, să aplicați directiva servicii. Una dintre probleme care apar și pe care doamna Rulă a uh, identificat în sectorul construcțiilor este aceea că apar Uh, ciocniri între directiva servicii și alte directive, precum uh, cea privind calificările profesionale sau altele. Și vom analiza problema, vom vedea unde se regăsesc aceste blocaje și contradicții între te- textele europene care contribuie la piața internă. Și vom face acest lucru și în domeniul turismului, care iarăși este unul inclus în directiva servicii. Nu e vorba să revizuim acum totul. Acum, directiva calificări profesionale. Țara dumneavoastră se bate pentru a, a, um, a repune pe tapet un, un subiect, um, un sistem care funcționează foarte bine în Germania și în alte state. Ar, ar face bine celelalte state membre să se inspire de sistemele care funcționează? Sistemul trebuie să permită menținerea șomajului în rândul tinerilor la un nivel foarte scăzut, fără a favoriza, cum vă spuneam, opt autorile, ehm, îmi doresc o atitudine constructivă, îmi doresc să meargă bine lucrurile, fără să avem o abordare ideologică sau teologică sau deontologică, paradontologică a acestor eh, subiecte. Thank you very much. Uh, now we have we still have 20 minutes left. Mulțumesc. Mai avem doar 20 de minute, uh, ceea ce înseamnă că întrebările noastre vor trebui să fie succinte. Doar doamna Corața Bilt a dorit să se mai scrie pe lista mea de vorbitori. Vom da acum cuvântul domnului Mandes și doamnei Gebhardt și apoi vom uh, finaliza cu domnul Schwab, domnul Weiler și doamna Corața Bild. Uh, așadar, avem 10 minute pentru fiecare calup de întrebări și răspunsuri. Domnul Mandes. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, este o mare plăcere să vă avem în rândul nostru. E bine că ni se prezintă planurile pentru că noi să le putem susține. Un, uh, o piață unică funcțională este o cale bună de ieșire din uh, această criză. Trebuie să facem economii, dar în primul rând avem nevoie de o economie paputernică. Unul dintre aspectele la care v-ați uh, referit se referă la directiva cu privire la achizițiile publice. Poate că, în colaborare cu Organizația Mondială a Comerțului, s-ar putea majora pragurile aici noi, uh, Parlamentul, nu putem face nimic și noi considerăm că inovația ar trebui stimulată prin intermediul achizițiilor, tocmai în ceea ce privește firmele din domeniul informației și uh, comunicațiilor. Am putea uh, profita de pe urma achizițiilor publice. În momentul de față, un, un, se vând pe piața mondială imitații în valoare de un uh, tri, miliard de euro. Uh, este vorba de imitații în special a produselor europene. Domnul Gucht uh, s-a referit la acest lucru uh, ieri. Nu știu care a fost rezultatul, poate că campionatele europene în momentul de față sunt ceva mai importante. Iar în ceea ce privește brevetele. Vă întreb uh, dacă sediul acestui uh, oficiului de brevete va fi la München. Președintele, cred că Amsterdam a fost singurul oraș care uh, nu s-a înscris în cursa pentru găzduirea sediului. Doamna Gebhardt, vă rog. Mulțumesc uh, și eu sper că chestiunea sediului nu va bloca lucrurile definitiv, pentru că este o chestiune într-adevăr importantă care trebuie soluționată și care poate aduce un sprijin important și pentru IMM-uri. De aceea cred că este timpul să luăm o decizie în acest sens și sper că vom reuși acest lucru de data asta. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru modul în care ați Neinformați, în mod deschis despre ceea ce faceți. Aș dori să revin încă o dată asupra conceptului general la care v-ați referit, pentru că mi se pare un concept important și corect, aceea de a spune că avem nevoie de o abordare holistă în care toate domeniile politice trebuie incluse. Și v-ați referit mai multe rânduri la directiva cu privire la servicii, care este foarte importantă, în special în ceea ce privește aplicarea și aici nu pot decât să vă susțin și în calitatea mea de fostă raportoare pe acest dosar. Am făcut eforturi importante la acea vreme pentru a finaliza acest uh, dosar. Dar tot aici, la articolul 1, există o prevedere importantă uh, și anume o clauză socială în care se spune clar că dreptul, uh, drepturile sociale, dreptul muncii și aici se înscrie și dreptul la grevă, că toate acestea nu sunt puse sub semnul întrebării de aplicare a acestei directive. Și aici revin încă o dată la cele uh, menționate de colega mea Bernadette Vernieu, uh, și anume că odată cu tratatul de la Lisabona uh, ne revine și obligația de a Fii atenți la economia de piață socială, care aduce uh, din nou în centru atenției politice acest domeniu al uh, aspectelor sociale și uneori am senzația că Comisia Europeană, Colegiul Comisarilor, dă dovadă de destul de multă reținere în această chestiune și vă întreb în ce măsură ne putem asigura că această clauză socială, care este foarte importantă și pentru ca cetățenii europeni să accepte piața unică și Europa uh, ca atare, pentru că pentru a se debarasat de acest scepticism care este în creștere acum datorită crizei. Cum vă putem așadar susține pentru a duce acest subiect mai mult în atenția uh, eforturilor dumneavoastră? Mulțumesc, domnule comisar. Secondaire, euh, ça, que je remercie à lui aussi rappeler. Euh, Vreau să vă mulțumesc <clears throat> că ați amintit ați amintit faptul că piața unică, fără să fie singurul răspuns la criză, ci doar primul, v-aș <clears throat> reaminti conceptul global. A noi a, acum punem bazele. Piața unică este baza acestei economii. Dacă această fundație este fracturată din punct de vedere fiscal, administrativ, birocratic, tot ce punem deasupra își va pierde eficacitatea, fie că e vorba de inițiative publice sau private. Trebuie să fim mai coerenți și să avem o fundație solidă. După aceea trebuie să venim cu politici, nu așa? Mă bat în sânul colegiului cu colegii mei pentru o idee care nu este bine înțeleasă încă noua politică industrială în Europa Trebuie să regăsim capacitatea de producție industrială a Europei ca să nu mai consumăm uh, produse chinezești uh, sau uh, americane. Asta însă înseamnă angajamentul public și privat, o concentrare a eforturilor politici de subvenționare din partea statelor. Nu am ajuns încă acolo, dar, dar lucrăm la asta. Trebuie să avem o fundație, spuneam, solidă și coerentă. <clears throat> În ceea ce privește achizițiile publice, pragurile acestor achiziții <clears throat> sunt majoritatea precizate în cadrul acordului GPA, un acord uh, de care vă vorbeam mai devreme, deci e greu să dăm înapoi din acest punct de vedere, pentru că trebuie să punem în mișcare prea multe lucruri stabilite cu prea mulți parteneri externi. Ceea ce putem face și ceea ce facem pentru noi, de exemplu propunerea pe care v-am prezentat-o privind achizițiile publice pentru servicii sociale, iată un exemplu prin care încercăm să facem să se miște lucrurile, să creștem aceste praguri și să uh, facilităm accesul la servicii publice de natură socială. Aș spune <clears throat> că faptul că avem aceste praguri este important pentru piața internă, pentru că dacă creștem prea mult aceste praguri, trebuie să reducem garanțiile de transparență și atunci uh, accesul uh, ar fi îngreunat pentru IMM-uri pe piață. Dar în dezbaterea pe care am avut-o pe marginea propunerii comisiei, subiectul uh, pragurilor este încă deschis, atâta vreme cât nu aducem atingere pragurilor stabilite prin GP. Cu contrafacerile, sunt de acord cu analiza dumneavoastră, sunt uh, foarte vigilent și proactiv împreună cu colegii Semeta și Taiani pentru a combate acest fenomen, care nu e doar Um, periculos pentru locuri de muncă, ci și pentru sănătate. Medicamentele contrafăcute, gândiți-vă, sănătatea cetățeanului european, sănătatea cetățenilor din statele cele mai sărace, de asemenea, în Africa există foarte multe medicamente contrafăcute care trec pe aici, prin porturile noastre și merg în Africa unde distrug sănătatea populațiilor celor mai sărace. Lucru absolut intolerabil. Primul răspuns împotriva contrafacerilor este o bună protecție a brevetelor, a invențiilor, a calității produselor prin intermediul mărcilor și brevetelor. Apoi mai există și consolidarea controlului la frontiere. Aici ne bazăm pe Serviciul pentru um, Mări și Brevete de la Alicante, care trebuie să desfășoare o activitate de supraveghere mai uh, intensă, să ducă o luptă pentru formarea mai uh, bună a profesioniștilor din acest uh, uh domeniu și, de asemenea, care trebuie să ducă și campanii de informare pentru a explica și informa cetățenilor europeni ce înseamnă și la ce poate duce cu fenomenul contrafacerii. Pe urmă, trebuie să vorbim cu statele din care provin aceste contrafaceri. Am pus această problemă, de exemplu, când am avut o întâlnire cu Uniunea Africană la Addis Abeba și cu China se discută această problemă pentru că și uh, ei își dau seama care este amploarea acestei provocări. Pe cu brevetele evocate de doamna Gebhardt, este <clears throat> ultima problemă la care mă gândisem. Uh, n-am uh, anticipat o ceartă între Franța, Germania și Regatul Unit în legătură cu această instituție de 40 de persoane care uh, va uh, constitui instanța pentru brevete. Sper că șefii de state și guverne se vor pune de acord, așa cum și-au luat angajamentul să facă săptămâna trecută. După câte știu, a fost o propunere și pentru Haga din partea ministrului olandez. Asta nu simplifică problema. Propunerea unei a patra variante nu simplifică negocierile, dar asta e. Just uh, rapidement pour... Uh, Doamna Ghebar, <clears throat> în legătură cu planul uh, general, uh, dar precis la care vă referați, reamintesc această viziune holistică a pieței unice, care a ajutat, ne-a ajutat și pe mine și pe ceilalți colegi să încadrăm propunerile noastre în această agendă globală a pieței unice prezentată pentru prima dată. Deci în loc să lucreze fiecare singur în colțișorul lui, am venit împreună și am prezentat această abordare holistică. Nu sunt, bineînțeles, singurul comisar care se preocupă de respectarea articolului 1 din directiva servicii pe care l-ați evoc evocat și care păstrează echilibrul uh, Single, Act, uh, Single Market uh, Act, legii pieței unice. Coeziunea socială trebuie menținută, dar trebuie încurajată și antreprenoriatul social. E vorba de 34 de milioane de locuri de muncă în întreprinderi profitabile. Nu e vorba de servicii sociale, ci de întreprinderi profitabile. Domnul președinte Barroso susține și el această linie care a evoluat în ultimii ani de la liberalism și dereglementare, cum era în, ultima, în urmă cu câțiva ani, am uh, trecut prin evoluții necesare impuse de această criză economică. Merci. Right, now, the last... Mulțumesc. Ultimii trei vorbitori din această dimineață, domnul Schwab, doamna Vaila și doamna Corață Bild, v-aș ruga să fiți cât se poate de succinți pentru a putea termina la timp. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că ceea ce a spus uh, domnul comisar Barnier ține într-o oarecare măsură și de comunicare. Dacă comisia a fost la un moment dat ultraliberală și astăzi nu mai este, este și o chestiune de comunicare, la fel și în ceea ce privește creșterea din 2001 vorbim deja uh, de creștere în Europa, începând cu strategia de la Lisabona, deci nu e ceva nou. De aceea poate că trebuie uneori să ne gândim dacă mijloacele de comunicare duc și la rezultatul contat. În ceea ce privește legea privind piața unică, așa cum spunea și doamna Ruile, este pozitiv modul în care Comisarul pentru piața unică se îngrijește de uh, existența unor reguli unitare pentru întreaga piață. Este nevoie de multe consultări și acorduri cu toate celelalte servicii de la nivelul Comisiei. Este o activitate care durează, însă, încă o dată trebuie subliniat, este important ca aceste directive să beneficieze de o consultare larg la nivel orizontal. Dar în final, până la urmă, este vorba de implementarea acestor acte legislative și revin uh, la comunicarea dumneavoastră în ceea ce privește buna guvernare. Doamna Gephardt atragea atenția asupra faptului că directiva serviciilor la câțiva ani după intrarea în vigoare este acum evaluată și încercăm să înțelegem ce nu a funcționat așa de bine. Eu cred că a durat destul de mult și mi se pare bine că putem folosi acest semestru european nu pentru a emite doar recomandări specifice statelor în ceea ce privește evaluarea macroeconomică, ci și recomandări specifice în ceea ce privește aplicarea și transpunerea anumitor directive, ceea ce ar duce la un plus de transparență, însă um, am fi avut nevoie de acest lucru în ceea ce privește directiva serviciilor mai devreme. M-aș mai referi și la alte două puncte și um, formulez o întrebare. În primul rând, cred că um, discuția cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale unde statele membre uh, obiectează cu subsidiaritate, Aici, uh, sigur că unii se tem de propria independență, dar până la urmă este vorba de o piață unitară și într-o astfel de piață nu se poate ca statele membre să-și uh, certifice singure, că am văzut în cadrul Greciei, că lucrurile funcționează bine. Și și aici, evident, este nevoie de comunicarea corespunzătoare. Întrebarea însă care se pune, domnule comisar, este ce anume putem face pentru a susține ține și convinge statele membre în această perioadă dificilă pentru Europa de a aplica aceste reguli pentru piața internă așa cum au fost adoptate și în Consiliu, uh, cum anume putem susține Comisia pentru că aceasta să primească mai multe informații în ceea ce privește aplicarea de la fața locului, pentru că eu cred că este o chestiune foarte importantă pe care tocmai în vremuri de criză trebuie să o abordăm. Mulțumesc, doamna Weiler urmează. Ei bine, aveți perfectă dreptate, domnule Schwab. Datorită timpului uh, care ne presează, nu vreau să mai fac uh, observații de principiu, ci aș dori să vă rog să ne dați câteva lămuriri în ceea ce privește două chestiuni. În primul rând, dezbaterea noastră mm, foarte dificilă cu privire la concesii, concesiuni. În introducerea spuneați că există peste 25 de decizii ale Curții Europene de Justiție în care se arată că legislația primară nu este suficientă, care mai arată însă de asemenea că majoritatea nu știe care ar fi definițiile corecte. Și eu cred că în propunerea pe care ne-ați prezentat-o, uh, din, cu această propunere iarăși nu înțelegem în toată complexitatea sa această situație. Eu v-aș ruga să vă mai gândiți uh, dacă nu este posibil uh, să veniți cu niște clarificări aici pentru ce domenii ar trebui să se aplice acele prevederi. În al doilea rând, este tot de vorba de directiva cu privire la achiziții publice în ceea ce privește statele terțe. Reciprocitatea este o chestiune foarte dificilă și complicată, are avantaje și dezavantaje, însă știu că am mai aplicat ceva similar în ceea ce privește achizițiile publice în domeniul militar. Poate că după vacanța de vară ne puteți spune ce experiențe ați <clears throat> aveți cu această directivă în ceea ce privește achizițiile publice în domeniul uh, militar? Pentru că și aici sunt vizate și state terțe. Nu, acum aștept un răspuns, dar poate în septembrie. Mulțumesc și avem și o uh, susținere domnului Juva în acest sens. Doamna Corața Bild. Mulțumesc. Mulțumesc foarte pe scurt pentru că aproape totul s-a spus. Vreau să subliniez doar importanța directivei serviciilor și a directivei brevete pentru că trebuie convinse statele membre că nouă ne este imposibil să explicăm întreprinderilor din Europa în acest moment că nu le costă nimic și este foarte ușor să uh, Uh, folosească aceste sisteme pentru a diminua costurile creșterii Trebuie ca dumneavoastră să reușiți să faceți să treacă acest uh, mesaj și să convingeți. Încă o dezbatere care mă interesează foarte mult. Uh, domnul de Jung știe despre ce e vorba, drepturile sociale și Europa socială. Să încercăm să nu pierdem din vedere problema, că problema este pierderea de competitivitate. Trebuie să luptăm împotriva șomajului, trebuie să dăm de lucru copiilor noștri. Și asta înseamnă să dăm voie întreprinderilor să angajeze. Dacă întreprinderile nu angajează, degeaba punem noi în toate textele drepturile sociale, Europa socială și orice altceva. Dacă acești oameni nu vor avea de lucru, degeaba. Trebuie să le spunem întreprinderilor europene că contăm pe ele pentru a duce la uh, îndeplinirea agenda aceasta de creștere economică. Trebuie deci să diminuăm barierele, să dărâmăm frontierele, să oferim facilități. Ăsta trebuie să fie mesajul nostru foarte, foarte puternic și care ar putea contribui la creșterea economică. Acesta trebuie să fie Uh, obiectivul central al politicilor europene e armonizarea pieței unice. Să nu mai existe diferențe între zone unde piața funcționează bine și zone unde nu funcționează. Se vorbește despre integrarea piețelor, piețele consumatorilor, piețele cetățenilor. Ei bine, cine sunt consumatorii? Cetățenii noștri. Dumneavoastră trebuie să aveți o contribuție uriașă în acest domeniu. Uh, <clears throat> vă felicit uh, pentru eforturile pe care le faceți, uh, pentru faptul că sunteți neobosit și pentru toleranța zero față de nepunerea în practică a lucrurilor pe care noi le stabilim aici. Trebuie, așa cum spuneați și dumneavoastră, să se respecte și să se aplice Uh, legislația deja aflată în vigoare. Aș vrea să vă rog să vorbiți despre planul de acțiune pentru comerț pe care l-ați uh, menționat în legătură cu a doua lege a pieței unice. Și încă o dată vă mulțumesc pentru ceea ce faceți uh, în domeniul serviciilor comerciale. 4 iulie este o dată importantă pentru că Delegația uh, care negociază cu China deschiderea piețelor ne va prezenta câteva măsuri convenite și sper că aceste negocieri vor continua uh, în forță pentru a asigura siguranța lanțului de furnizare. La sfârșitul anului vom avea o conferință la care vom analiza rezultatele și uh, vă așteptăm uh, cu drag și la acea uh, conferință. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Nu știu, uh, asta înseamnă că ne vom întâlni cu reprezentanții Camerei Americane de Comerț și va trebui să vorbim despre reciprocitate. Deci, ceea ce spunea Eh, doamna Corața Wild, voi fi și eu atent eh, la ce se întâmplă pe 4 iulie, pentru că eu sunt pentru contracte, nu constrângeri. Este o atitudine constructivă din partea mea. Nu am început eh, atunci când am demarat această <clears throat> inițiativă nu am început să uh, bat cu pomnul în masă, ci am început prin a merge și a vedea exact cum stau lucrurile la fața locurilor. Și am încercat să uh, discut cu parlamentarii naționali, cu miniștri, cu funcționarii la nivel național pe care, cu care trebuie să dialogăm într-un spirit de Eh, respect. Avem un, un task force de 800 de funcționari eh, din toate statele membre cu care păstrăm o legătură foarte strânsă. Data de 4 iulie, doamna eh, Corațabil, este foarte importantă pentru mecanismul de autoreglementare trebuie să ne asigurăm că rămânem credibili și că acest mecanism funcționează corect. Domnul Schwab a vorbit despre comunicare. Eu am crezut întotdeauna că, să, că trebuie întâi să faci ceva și pe urmă să vorbești despre ce faci în orice domeniu. Sigur că acum e momentul să stăm de vorbă, să dialogăm, nu uh, neapărat de sus în jos uh, sau de jos în sus, uh, pentru că eu îmi pun foarte multe speranțe în, ce, în dosarul pe care l-am lucrat împreună cu domnul Tăiani și vom deschide o dezbatere publică pe internet în legătură cu forța, avantajele, dezavantajele pieței unice. Sigur că și între noi putem discuta foarte um, adesea aceste subiecte. Există 200 de evenimente care sunt uh, enumerate pe site-ul comisiei noastre, pe site-ul comisiei, în legătură cu uh, comunicările cu imm și consultarea publică. Vom uh, asculta ce au de spus oamenii, vom accelera uh, ritmul și vom păstra acea toleranță zero față de încălcări. Cum procedăm după aceea? sau uh, în același timp există tabelele de corespondență care sunt sigur necesare, există tabelul de alocări care arată cine ce face în Europa și vom vedea foarte clar cine se descurcă bine și cine nu. Și există un, instrumente foarte importante pentru competitivitate pe piața internă și anume uh, cele ce țin de semestrul european. Mi-am notat ce a spus și doamna Weiler. Chiar dacă m-ați uh, rugat să nu vă răspund, v-am ascultat, să știți. Și sunt de acord cu dumneavoastră, doamna Weiler, că jurisprudența Curții de Justiție nu ne conferă suficientă certitudine juridică. De asemenea, sunt de acord cu domnul Juven și dumneavoastră că trebuie clarificate definițiile sfere de aplicare a propunerii privind concesiunile, mai ales pe un punct care e foarte important, uh, cooperarea între sectorul public și sectorul public pentru o aplicare orizontală a acestui text, uh, pentru că este nevoie de transparență în, în toate domeniile. Eu cred că competitivitatea este valabilă pentru teritorii, întreprinderi, dar și pers- pentru persoane. Competitivitatea personală înseamnă, de exemplu, a cunoaște mai multe limbi, a învăța pe tot parcursul vieții și există o miză de competitivitate personală. De asemenea, cred că avem nevoie, <clears throat> pentru a avea o performanță economică durabilă, de o piață unică, de inovare și de coeziune socială în întreprindere și în, so- în societate. Pentru că o societate fără coeziune socială nu e motivată, este fărămițată și de aceea vreau să avem texte riguroase care să fie și respectate și am fost foarte surprins de Uh, ecoul pe care l-a avut uh, propunerea noastră privind economia socială de piață în uh, rândul dumneavoastră? Vedeți că Comisia se preocupă de aceste subiecte. Există un fond de solidaritate și sunt, știm, milioane de locuri de muncă în sectoare profitabile competitivitatea nu exclude solidaritate și uh, echitate socială. Mă iertați că m-am lungit atâta și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Well, ladies and gentlemen, uh, I haven't actually closed the meeting. Doamnelor și domnilor, încă nu am suspendat ședința, dar văd că toată lumea se grăbește la prânz. Vă rog. Doamnelor și domnilor. Um, nu este politic o să vă grăbiți să plecați atât de repede. Doresc să mulțumesc domnului comisar din inimă numele dumneavoastră pentru că a avut amabilitatea să răspundă la toate întrebările puse. Cred că am avut o dezbatere cuprinzătoare am discutat strategia largă legată de piața unică și permiteți-mi să spunem că prin uh, Single uh, Market Act avem instrumentul cel mai cuprinzător pentru a promova piața unică acum la aniversarea de 30 de ani după introducerea pieței unice din 1982 și uh, aș dori să vă aduc aminte că piața unică s-a dorit a fi o piață unică pentru consumatori, pentru cetățeni și pentru întreprinderi. Vă mulțumesc pentru că ați venit, pentru a participa la această discuție și domnul președinte mulțumește și interpreților pentru timpul suplimentar acordat. Domnule comisar, sper că ne vom mai întâlni pentru a discuta și Single Market Act 2.